Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Prvním bodem... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor. Aș dori să deschid eh, ședința de dimineață. Primul, pod de, eh, primul punct de ordine de zi este vorba de raportul Vincent Peio, Uniunea pentru Mediterana. Are cuvântul domnul raportor pentru patru minute. voudrais commencer par remercier Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc călduros tuturor colegilor care au participat la uh, acest raport, care este fructul muncii uh, colective. Am avut 28 de amendamente de compromis care nu au uh, edulcorat, nu au îndulcit viziunea strategică uh, pe care doream să o conferim acestui raport, uh, angajamentului nostru pentru Mediterană. Din contra, au uh, îmbunătățit acest angajament. Aș dori să-i mulțumesc Marietei Danacu pentru PP, Ivo Weigel pentru ALDE, doamnei Elen Flotră și apoi raportorilor pentru aviz de la Comisia INTA, doamnei Mariel de Sarnez și de la Comisia ITRE, doamna Savela. Ce este important pentru noi e să transmitem un mesaj clar, respectiv că miza strategică pentru Europa este clară. Nu trebuie doar să credem că doar statele din Sud au nevoie de noi, ci și că noi avem nevoie și mai ales uh, în această, uh, aceste vremuri dificile de țările din Sud. Și dacă ne dorim pe termen lung o creștere durabilă într-o lume care este structurată în mod multipolar, avem și noi nevoie de sudul nostru. În acest sens, Europa trebuie să uh, facă tot ce este în putință pentru ca Uniunea pentru Mediterană să fie un spațiu de pace, securitate și prosperitate pentru 800 de milioane de locuitori și trebuie ca această uni Uniune pentru Mediterană să devină o prioritate pe termen lung. În jurul acestei voințe comune ne-am adunat uh, cu toții pentru că știm că mizele economice, demografice, geopolitice uh, care ne așteaptă, la fel ca și mizele sociale și culturale, necesită o cooperare strânsă cu celelalte țări al Mării Mediterane. E și o problemă, o miză de cultură și de civilizație în același timp. Știm și Parlamentul European a lucrat uh, în cunoștință de cauză, cunoscând problemele de lansare a Uniunii pentru Mediterană și a procesului de la Barcelona în ultimii doi ani, am abordat chestiunea conflictelor care au loc în Sud, dar uh, cu multă tărie doream să afirmăm că tocmai abordarea noastră pentru Mediterană, proiectele concrete, această paritate pe care ne-o dorim între nord și sud în instanțele decizionale. Apoi, posibilitatea ca împreună israelienii și palestinienii să se așeze la masa negocierilor erau metoda cea mai potrivită pentru a uh, ne aduce uh, uh, contribuția la soluționarea acestor conflicte și că pe de altă parte Uniunea Europeană nu trebuia să vizeze mai multe obiective pe mai multe planuri, ci că trebuia să se axeze pe câteva priorități concrete în acest proiect de anvergură și îmi doresc ca summitul de uh, al doilea summit de la Barcelona din 7 iunie deci Parlamentul European a dorit să transmită un mesaj puternic șefilor de state și de guverne, uh, um, invitându-i să se angajeze, să dea dovadă de angajament pentru ca acest uh, summit să fie încununat de succes. Am uh, indicat care sunt uh, căile care sunt, uh, din punctul nostru de vedere, necesare. În primul rând, trebuie eliminate obstacolele, printre care, bineînțeles, figurează condițiile financiare și economice. Și de aceea Parlamentul European își dorește ca angajamentul financiar al Uniunii Europene să fie la înălțimea mizei și a obiectivelor, mai ales în cadrul perspectivelor financiare 2007-2013, pentru ce ne rămâne din aceste perspective, dar și ca pentru perspectivele 2014-2020, angajamentul Uniunii să fie sporit pentru ca cele șase proiecte prioritare să fie uh, încununate cu uh, succes. Trebuie să îmbunătățim mediul uh, economic și juridic, trebuie să ne asigurăm că integrarea regională sud-sud să fie mai bună. De asemenea, pe lângă condițiile economice, avem nevoie și de condiții politice noi și de aceea am insistat pe această integrare uh, bazată pe civilizație, pe educație, pe proiectele culturale, pe respectarea drepturilor omului și a drepturilor femei. Domnule președinte, conchid Uh, Europa, în aceste vremuri de răstrișe, trebuie să aibă o viziune pe termen lung, să nu sacrificăm uh, obiectivele pe termen lung celor pe termen scurt. Președintele îl întrerupe pe orator. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Peion. În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Füle. Vă rog. Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, honourable members. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați deputați, sunt onorat să fiu prezent astăzi aici ca să discut despre Uniunea Euromed și despre raportul domnului Vincent Peillon. Această contribuție a Parlamentului European vine la un moment deosebit de potrivit pentru că sublinează provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în următoarele luni, având în vedere faptul că va fi organizat cel de-al doilea summit de la Barcelona. Și vă mulțumesc, domnule Peion, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum, cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are o um, identitate instituțională mult mai pregnantă. În același timp, majoritatea guvernelor de pe malul Mării Mediterane au angajat o agendă deosebit de ambițioasă, mai ales de reforme economice. Și politica de vecinătate transformă mult transformă mult relațiile dintre uh, Uniune și vecinii săi cei mai apropiați. Comerțul s-a uh, intensificat pentru că s-au dus eforturi de uh, mărire a convergenței și de armonizare. În actualul cadru financiar, volumul de ajutor și de investiții de asemenea a crescut. Aceasta este uh, o caracteristică a dimensiunilor noastre bilaterale. Însă, noi ne dorim să existe și relații mult mai intense între sud-sud, deci între țările de, din zona uh, mediteraneană însele. Integrarea regională va fi cu atât mai importantă cu cât reformele economice uh, vor uh, da roade în toate aceste țări, astfel încât diferențele dintre aceste țări să fie din ce în ce mai mici și pentru ca democrația să fie uh, mult mai prezentă în societățile acestea. Există inițiative cheie precum acordul de la Agadir, se dorește crearea a până la 5 milioane de locuri de muncă pe an, un lucru esențial pentru uh, economiile din aceste țări. În plus, summitul din 2008 a dat uh, un nou imbold parteneriatului Euromed datorită creării instituțiilor, sistemul de copreședinție, crearea secretariatului general și uh, a Comitetului de Ministri. Știm cu toții că din cauza tensiunilor prezente în Orientul Mijlociu, tot acest proces a fost oarecum înghețat. Dar acum că au încetat ostilitățile între Israel și autoritatea palestiniană, avem o rază de speranță și sperăm pe viitor să putem să cooperăm mai bine în regiune. Rămân, bineînțeles, și alte dificultăți, precum criza economică și financiară mondială, lupta împotriva schimbărilor climatice, problemele legate de aprovizionarea cu energie. Uniunea Europeană își dorește mai mult decât oricând rezolvarea uh, conflictului din Orientul Mijlociu și de aceea Secretariatul General uh, are un rol important de jucat, precum și punerea în aplicare a acordurilor semnate în iulie 2008. Trebuie să dăm dovadă de angajament politic pentru a crea o zonă de pace și prosperitate. Dar pentru a atinge acest scop, parteneriatul Euromed va trebui să se ocupe foarte mult de dezvoltare și de rezultate concrete în urma acestor parteneriate de dezvoltare, precum creșterea nivelului de viață, crearea de locuri de muncă. De asemenea, trebuie să cerem partenerilor noștri să uh, își, mobiliz- să-și um, modernizeze sistemul de educație ei vor, de asemenea, din partea noastră să le permitem uh, să circule mult mai ușor, uh, să existe mai mare mobilitate pentru studenți, pentru personalul didactic, pentru cercetători și așa mai departe. E adevărat că nu e tot timpul ușor să răspundem la așteptările lor, însă avem interese comune în acest domeniu. Colaborăm și cu societatea civilă, cu ONG-urile și mai ales cu universitățile. Pentru că tinerii trebuie să se afle în centrul programelor noastre de cooperare și dezvoltare. Nu îi uităm nici pe reprezentanții aleși care trebuie implicați în absolut toate programele derulate. De aceea, Comisia este ferm comisă de importanța dimensiunii parlamentare a parteneriatului Euromed rolul adunării parlamentare Euromed trebuie consolidat și um, același lucru este valabil și pentru celelalte instituții ale uh, acestei uh, uniuni. Ne dorim cu toții ca Uniunea pentru Mediterana să funcționeze, să dea uh, rezultate concrete pentru regiune, să existe, de exemplu, interconexiuni Uh, uh, legături mai rapide între porturile din nordul Europei și din zona mediteraneană. Investiții, comerț mult mai intens. Dar dacă ne dorim să profităm pe deplin din acest, de acest potențial, trebuie să stimulăm și sectorul privat să se implice. Și în acest sens avem nevoie de un catalizator. Rolul de catalizator poate să-l joace Secretariatul General. După patru ani de muncă intensă am reușit să adoptăm statutul legal al acestui secretariat, să numim un secretariat general și să adoptăm un buget de funcționare. Dorința noastră de a promova securitatea creșterea și stabilitatea în regiune sunt uh, principiile care ne ghidează în relațiile noastre cu partenerii din uh, regiunea Mării Mediterane. Vrem să construim o regiune de pace și vrem să ne atingem obiectivele comune. Sunt convins că împreună cu Parlamentul European, cu Parlamentele Naționale din statele membre și cu Parlamentele Naționale din țările noastre partenere, și cu adunarea parlamentară Euromed vom reuși să facem față acestei provocări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, spre președintele. Acum are cuvântul doamna Veronique de Sarnez. Cert, le conf... Mulțumesc. Sigur, viitorul uh, Uniunii pentru Mediterană este nesigur din cauza conflictului din Palestina, de exemplu, dar este singurul instrument de care dispunem pentru ca țările din Sud uh, să-și amelioreze dialogul și să ameliorăm și dialogul de cele două, pe cele două maluri ale Mediteranei. Avem uh, nevoie pentru această zonă de uh, proiecte de viitor concrete cu implicarea cât mai multor state. În acest spirit trebuie să favorizăm investițiile publice și private. Comisia Europeană va trebui să acționeze mai hotărât și să ia Uh, să țină cont de efectele procesului de liberalizare la elaborarea acordurilor, de asociere de nouă generație. Acordul de la Agadir va trebui extins pentru a ajunge la o mai bună dezvoltare a schimburilor sud-sud. Politica agricolă va trebui să păstreze imperativele suverenității alimentare, și știm cu toții că miza energiei este una vitală. E important ca acest proiect să se facă în, interesul, în interesul acestor țări, pentru nevoile lor, pentru dezvoltarea lor, în ciuda dificultăților. Da, uh, în ciuda dificultăților și chiar datorită dificultăților, e mai urgent Uh, acum decât uh, oricând să relansăm uh, această Uniune pentru Mediterană. Madame Tzavela is next. Mulțumesc și acum doamna Tzavela. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. În ce privește Uniunea pentru Mediterană, noi dorim să garantăm menținerea și dezvoltarea structurilor de bază care vor permite să avem o economie de coeziune cu situația actuală de criză, uh, putem vedea foarte clar că există un număr de caracteristici comune în țările din sudul Mediteranei. Haideți să ne gândim totdeauna la acest lucru în ceea ce privește evoluțiile viitoare ale acestei zone. În uh, raportul elaborat de mine insist asupra energiei, de exemplu, care ar putea să constituie o locomotivă pentru funcționarea pieței uh, din zona Mediteranei, atât, în, uh, atât pentru vânzări cât și cumpărări. E, mai apoi uh, trebuie să ținem cont și de existența energiilor regenerabile pe termen mediu și încă o remarcă, strategia Uniunii Europene în ce privește energia pentru Europa de Nord dispune de niște baze foarte bine, însă are și slăbiciuni la nivelul politicii uh, europene energetice pentru Europa de Sud. Mulțumesc și acum în numele grupurilor politice pentru PPE, ai cuvântul doamna Gianacu. Polichire, proedre, să Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul raportor, Vincent Peillon. De asemenea, aș dori să, îi, să le felicit și pe doamnele Tavena și de Sarnez uh, pentru acest raport excelent. Acest raport este foarte important pentru că el se axează pe o serie de obiective, obiective care pot să fie uh, evaluate Rezultatele trebuie să fie concrete și prin intermediul acestui raport, Parlamentul European solicită o finanțare adecvată prin intermediul perspectivelor financiare. De asemenea, trebuie ca secretariatul de la Barcelona să funcționeze în mod optim și, de asemenea, trebuie ca conflictele existente să nu pună bețe în roate dezvoltării acestei uniuni o Uniune care încurajează respectarea drepturilor omului, a schimbului de culturi, a dezvoltării energiilor regenerabile, tot ce poate însemna un schimb fructuos util între popoarele din uh, jurul Mării Mediterane. Bineînțeles, marele absent uh, din sală este președinția, președinția spaniolă, care din punctul meu de vedere ar trebui să acorde o, o atenție specială acestei uniuni. Pe mine mă surprinde această mare absență, pentru că cred că președinția ar trebui să asculte ce au de spus raportorii, raportorii din umbră și toți cei care au cuvântul în cadrul uh, dezbaterii plenare. Cred că trebuie într-adevăr să mergem mai departe uh, de conflicte, să evităm evităm um, uh, obstacolele care în trecut uh, uh, au periclitat această Uniune. Bineînțeles că conflictul din Orientul Mijlociu nu poate să fie soluționat prin această Uniune, dar faptul că aceste țări sunt reprezentate la nivel de secretariat ar putea să uh, facă ca acest conflict uh, să nu îngreuneze uh, acțiunile pozitive care sunt înregistrate în jurul Mării Mediterane. În orice caz, cred că e foarte important ca mesajul cu privire la egalitatea bărbați-femei, mesajul respectării drepturilor democratice, trebuie să se facă auzite pentru ca societatea civilă din țările din Africa de Nord să ia în sfârșit naștere. Mulțumesc, domnul Obiol, în numele socialiștilor. Este informe Felicito domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe colegul Van Sampeion pentru raportul dumnealui. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre un raport cât se poate de concret, cu date foarte precise. Și ne-am fi dorit ca această precizie să fie o caracteristică generală a Uniunii pentru Mediterana. Deocamdată eu cred că această uniune suferă de o lipsă de definiții. Pe 7 iunie, șefii de stat și de guverne se vor reuni la uh, Barcelona și ar fi bine ca ei să aibă la dispoziție raportul colegului Van Peiu și să le servească drept ghid. Uniunea pentru Mediterana nu poate să fie blocată din cauza conflictului din Orientul Mijlociu dar bineînțeles că nu putem nici să facem abstracție de el. Avem nevoie de niște elemente pozitive pentru soluționarea acestui conflict, dar asta nu ne piedică să propunem și proiecte inteligente, proiecte care se poate să fie desfășurate. Dar cum poți, să desfăș, cum poți să ai niște proiecte concrete dacă nu ai finanțare? Deci avem nevoie și de finanțare. Apoi, Trebuie neapărat să ne îmbunătățim relațiile uh, bilaterale și nu numai și să găsim sinergii între structurile care există deja, structurile de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea pentru Mediterana. Ar fi de asemenea foarte bine dacă am găsi un compromis. Și cred că acest raport este o foaie de parcurs demnă de urmat. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Weigel în numele uh, ALDE. Două minute și jumătate. Podpredsednic, spoștovanii, gospod comisar Füle. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar Füle. Dați-mi voie în primul rând să mulțumesc domnului Peion pentru cooperarea foarte constructivă și deschisă pe care am avut-o, rezultatul acesteia fiind raportul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Sper că e interesant și pentru alții, nu doar pentru noi cei care l-am elaborat, pentru că vorbește despre o zonă care a reprezentat un centru dinamic al uh, vieții culturale, uh, comerciale și economice de-a lungul istoriei noastre. Din nefericire, astăzi uh, această zonă este și sursa multor probleme pe care toți dorim să le vedem rezolvate. Uniunea pentru Mediterană este un proiect foarte important din păcate nu avansează cu viteza pe care am dorit eu noi, pentru că noi am dorit să se înființeze acest secretariat la Barcelona cât mai repede și să vedem progrese în îndeplinirea proiectelor prioritare care trebuie să fie forța motrice a Uniunii pentru Mediterana. Totuși, trebuie să admitem faptul că rămân încă probleme politice, cum ar fi problema palestiniană, și statutul uh, Saharei Occidentale. Uh, acestea sunt piedici în calea progresului și noi trebuie să uh, um, încercăm să impulsionăm dialogul și încrederea reciprocă în regiune. Cred că raportul nostru poate contribui la, la Uh, acest proces și Uniunea Europeană trebuie văzută ca un actor care poate rezolva problemele regionale. Aș uh, spune că trebuie să ne concentrăm și asupra următoarelor gener- uh, generații trebuie să susținem programele de schimburi de studenți, schimburi între instituții de învățământ superior, formuri culturale, care, lucruri care vor duce la o mai bună înțelegere reciprocă în regiune. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Benarab Atu. Euh, domnule președinte, stimați colegi. Uniunea pentru Mediterana a fost uh, n-a fost niciodată atât de importantă pentru viitorul nostru precum astăzi. În raportul UPM am încercat uh, să sprijinim o altă viziune a Mediteranei care nu ar trebui să fie doar o zonă de liber schimb, ci de o uniune care să se bazeze pe o civilizație comună Uh, împărtășită de persoane care împărtășesc valori fundamentale. Aș dori să vorbesc uh, despre obstacolul cel mai important pentru Uniunea pentru Mediterană, respectiv uh, violența la care este supusă populația din Palestina de către Israel, oprimată, ostracizată de Israel, fără ca Europa să se opună frontal ar trebui să, ca Uniunea Europeană să acționeze în favoarea Uh, păcii și să oblige Israelul să recunoască Palestina în conformitate cu dreptul internațional pe care se bazează uh, democrația noastră. Săptămâna viitoare, o delegație a Parlamentului uh, Uh, se va deplasa în fâșia Gaza pentru a înțelege de ce uh, banii trimiși uh, în această zonă, sutele de milioane de euro, nu ajung în, stră, în spitalele și în școlile de la Gaza. Acolo am fost săptămâna trecută și mă șochează faptul că președintele Comisiei AFET, fără să-i informeze nici pe membrii, eu fac parte din această comisie și nici pe copreședinții acestei delegații, a decis să nu se deplaseze în fâșia Gaza cu delegația Parlamentului în urma urma uh, instrucțiunilor privite de la, de, de la ambasada Israelului. Președintele Comisiei noastre discreditează astfel Parlamentul European care a condamnat în rezoluția sa cu privire la raportul Goldstone faptul că faptul că populația din Gaza este ținută ostatică de către populația israeliană și a solicitat uh, ridicarea embargoului. Uh, poziția Parlamentului trebuie reafirmată și mă simt obligată să vă reamintesc acest lucru. În aceste condiții, eu solicit demisia domnului Albertini din funcția sa de președinte al AFED, din care fac parte, pentru că se pare că nu a fost ridicat la înălțimea mizei legate de mandatul său. Pe de altă parte, la ce bun să finanțăm și să monitorizăm alegeri dacă îi recunoaștem pe cei recunoscuți uh, de către uh, electorat prin uh, rezultatele votului și nu prin forță. Un ultim obstacol pentru Mediterana sunt victimele care trec Marea Mediterană având în vedere închiderea totală a granițelor Europei. Această politică pe care noi o avem în prezent nu mai poate fi tolerată. Trebuie, așa cum spune PNUD, să permitem o mobilitate a cetățenilor din Sud, să stimulăm uh, mobilitatea și în sens invers, pentru că noi mergem foarte mult în sud. Să respectăm valorile noastre, pentru că copiii noștri ne vor fi recunoscători și uh, cred că ne vom putea mândri în calitate de reprezentanți ai popoarelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Maier, două minute în numele grupului GUE. Mulțumesc, mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea pentru Mediterană Uh, trebuie să țină cont de uh, fapte obiective. Noi uh, cerem Parlamentului și instituțiilor europene mai multă fermitate, pentru că ce e cel mai important este să depășim obstacolele care stau în, țara, în calea Uniunii pentru Mediterană, cel mai important fiind conflictul israelu palestinian Guvernul Israelului nu respectă dreptul internațional. Uh, Uh, există, știm, acordurile de la Anapolis, dar uh, ce se întâmplă cu colonizările, cu așezările, uh, înseamnă că Israelul nu le respectă. Apoi mai există obstacole în Cipru și în Sahara Occidentală, obstacole cu caracter obiectiv și nicio instituție care ar dori să clădească relații sănătoase pe cele două maluri ale Mediteranei, nu o va putea face atât timp cât aceste obstacole nu vor fi depășite. Noi dorim, deci, cum spuneam, o mai mare fermitate a instituțiilor europene uh, în fața guvernelor din zonă care nu respectă dreptul internațional. Și există și situații asimetrice, economice, sociale uh, în întreaga zonă a Mediteranei. Orice formulă care ar încerca să rezolve aceste situații asimetrice și să încheie acorduri de liber de liber schimb nu ar merge în direcția corectă. Trebuie ținut cont de aceste asimetrii și acordurile comerciale să țină cont de complementaritate și de solidaritate, pentru că până la urmă trebuie ca aceste țări din bazinul Mării Mediterane să-și uh, rezolve problemele legate de sărăcie, de marginalizare, de excludere, dar trebuie și ca Uniunea Europeană să ajute la soluționarea conflictelor de lungă durată, care, iată, uh, încă persistă, cum ar fi, cum am spus, uh, situația din Sahara Occidentală și conflictul israelo-palestinian, unde trebuie să se facă în continuare eforturi susținute. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul domnul Salavracu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe autorul raportului, domnul Vincent Peion, pentru raportul dumnealui excelent. Este clar pentru toată lumea că bazinul Mării Mediterane este un loc de întâlnire, o răscruce a culturilor, și de asemenea este un punct uh, foarte important uh, pentru geostrategie și este și un loc în care dintotdeauna au avut loc uh, conflicte. Însă și marea însă și are de suferit din cauza degradării ecosistemului, din cauza poluării și așa mai departe. Și populația europeană, precum și cea care nu face parte din Europa, dar care trăiește pe țărmurile Mării Mediterane, este neliniștită din toate aceste uh, motive. țări precum Grecia și Italia sunt poate uh, cele mai interesate de Uniunea pentru Mediterana pentru că sunt uh, cele care primesc numărul mare de uh, imigranți ilegali care traversează Marea Mediterană și încearcă să intre în Europa. Există și alte aspecte, nu numai lupta împotriva imigrației, mai ales energia generabilă. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bontes, un minut și jumătate. În 2008 Vă mulțumesc, domnule președinte. În anul 2008, în cadrul președinției franceze, domnul uh, Sarkozy a relansat acest proces care avea ca scop uh, crearea unei uniuni pentru Mediterane. Această uniune trebuie să aibă instituții adecvate pentru a putea fi uh, funcțională. Și constatăm că valorile europene, precum democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, Uh, nu sunt chiar de actualitate în această zonă a lumii. De ce vorbim uh, doar de valori democratice, însă dacă există state în care aceste drepturi democratice și aceste valori umane nu sunt respectate? Să luăm uh, exemple concrete, de exemplu în Siria, există la putere o dictatură, uh, apoi Marocul are o problemă cu uh, Sahara uh, Occidentală, în care drepturile omului sunt pur și simplu călcate în picioare. Eu aș putea să fac o listă întreagă, însă timpul alocat este mult prea restrâns ca să-mi permite acest lucru. Dacă dorim să avem adevărate schimburi culturale, trebuie să invocăm în discuțiile cu aceste state adevăratele probleme. Dacă dorim să sporim schimburile comerciale, ar trebui să nu uh, mai existe în aceste state, în aceste țări, astfel de probleme. Și e un uh, proces în curs. Să nu uităm că în 1995 bazinul Mării Mediterane se afla în uh, uh, centrul procesului de Barcelona, care a participat până în anul 2005. Până la urmă, să nu uităm că contribuabilul Uh, european a plătit miliarde uh, de euro, însă acest proces de, Barcelona, de la Barcelona nu a dus uh, la nimic. Deci, în consecință cu respectul pe care îl datorez raportorului, trebuie să vă spun că vă sin, susțin în ciuda rezervelor clare. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Regiunea euro-mediterană reprezintă o zonă strategică a politicii Uniunii Europene nu putem să ne ocupăm de probleme fundamentale, cum ar fi protecția mediului, valorile religioase, culturi, infrastructură, agricultură, energie, siguranță, fluxuri migratorii, fără ajutorul responsabil al țărilor terțe de la Marea Mediterană cadrul de cooperare totuși uh, încă mai are uh, multe progrese de realizat uh, și încă dincolo de summitul de la Barcelona. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze mai mult în proiectul de renoire și verificare a acordurilor de asociere cu țările terțe de la Marea Mediterană. Trebuie să financeze marile proiecte strategice și pentru realizarea mai ales de infrastructură și uh, trebuie protejate uh, uh, mai ales zonele agricole de pe malurile Mediteranei, pentru a garanta o dezvoltare uh, durabilă și trebuie și, sigur, legi cât mai omogene posibil. De aceea ne dorim o consolidare a guvernării, rolului de guvernare al Uniunii Europene cu țările de la Marea Mediterană pentru a susține principiul fundamental al cooperării care reprezintă succes politic uh, și economic într-un cadru de uh, garanție și protecție. Apoi doream să sugerez doamnei Benarab Atu Sigur, are dreptul să atace pe colegul Albertini, dar uh, când ar fi bine să o facă atunci când este domnia sa de față, pentru că domnul uh, Albertini este un foarte bun președinte al Comisiei AFET și e bine ca într-o adunare aleasă democratică atacurile să se facă în prezența persoanei atacate. Mulțumesc și acum domnul Panțeri, un minut. Mulțumesc, domnule președinte cred că aici facem un pas înainte foarte important prin uh, adoptarea acestui raport care va fi util, uh, mai ales în vederea summitului de la Barcelona din 7 iunie, summit care, după cum știm, se anunță a fi unul foarte dificil pentru că negocierile între israelieni și palestinieni sunt blocate și din cauza unor uh, incertitudini în legătură cu definirea cadrului administrativ al noii structuri a secretariatului. În față cu aceste probleme, raportul Peion intervine în unicul mod posibil, prin sublinierea, pe de-o parte, a faptului că conflictele nu trebuie să frâneze progresele concrete spre cooperarea sectorială și multi, multilaterală și, pe de altă parte, recunoscând că nu va putea exista un succes total al Uniunii pentru Mediterană fără soluționarea acestor conflicte de care vorbeam. Deci acum adevărata provocare trece printr-un angaja, într angajament politic clar care trebuie să reiasă din summitul de la Barcelona, punând la punct în sfârșit uh, structurile pentru Uniunea pentru Mediterană, pentru Mediterană și angajându-ne să uh, găsim fondurile pentru marile proiecte ale Uniunii pentru Mediterană. Europa trebuie să, să fie conștientă că trebuie să-și reorienteze uh, interesele și eforturile spre Sud pentru că acolo se pot găsi soluții la multe din problemele cu care se confruntă acum Europa. Mulțumesc acum domnul Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Un cercetător independent, domnul Gabriel Del Grande, de ani și ani de zile Uh, pe internet face contabilitatea uh, celor care încearcă să debarce clandestin uh, în Europa traversând Mediterana. Contabilitatea a ajuns la 4200 de victime, 18 dintre care și-au pierdut viața în luna martie. A fost o adevărată hecatombă. În insula Lampedusa, bătrânul paznic al cimitirului de ani și ani de zile se ocupă să îngroape aceste corpuri necate și acești doi cetățeni europeni de care vorbeam uh, acționează și numele nostru, pentru că noi nu facem destule Asta înseamnă că e urgent să adoptăm o nouă arhitectură politică și să nu mai recurgem la repatrierile forțate pe mare, așa cum face acum guvernul italian cu disprețul dreptului internațional. Uniunea pentru Mediterană trebuie să fie o nouă expresie a omenirii și a, a umanității și să ținem cont că nu mai avem mult timp, pentru că astăzi mai mult de jumătate din populația din Maroc până în Turcia are mai puțin de 18 ani Uh, și aceștia sunt candidați potențial pentru uh, emigrare. Deci politi- politica noastră trebuie să se schimbe. Mulțumesc, domnul Hagi Gheorghiu, acum două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să adresez mulțumiri domnului Ivan Sampeion pentru raportul dumnealui care adresează o invitație statelor membre uh, europene și statelor din regiunea Mării Mediterane să antameze un dialog deschis uh, și să promoveze democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale. Și noi suntem absolut de acord cu acest lucru. Însă nu se face nicio propunere concretă pentru a trece dincolo de problemele politice uh, care uh, um, sunt de mare actualitate în această regiune. Înțeleg logica domnului Peion care spune că trebuie să demarăm această uniune în ciuda uh, tulburărilor politice, dar cum pot să închizi ochii uh, față de ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza? Din punctul meu de vedere, această poziție este greu de apărat. coexistăm cu problemele în loc să încercăm să le rezolvăm. Poate ar fi mai bine să le mm, atacăm într-un mod mai direct să ne concentrăm toate energiile pentru a le rezolva înainte de a ne lansa în alte proiecte. Trebuie să invităm și Israelul la masa discuțiilor, trebuie să profităm de rolul pe care îl poate juca Turcia, de influența pe care o are în regiune. Trebuie să cerem Israelului să continue să nu mai uh, uh, ocupe teritorii care nu îi aparțin și să respecte dreptul internațional. Același lucru este valabil și pentru Turcia, care la rândul ei ocupă o, o parte din teritoriul Uniunii Europene. Toate aceste țări fac parte din aceeași mare uh, civilizație, însă, printre toate acestea, există o un oraș din Marea Mediterană care nu este ocupat decât de uh, șopârle și de uh, șobolani foarte multe persoane care au fost obligate să-și părăsească casele, au murit în exil. Trebuie măcar să avem un minim de respect față de aceste persoane care au trebuit să fuge din uh, Cipru care a fost ocupat de Turcia, trebuie să vorbim despre acest lucru ca să avem o uniune și nu o lipsă de uniune în regiunea mediterană. Acum domnul Biden are cuvântul. Rapoartele din proprie inițiativă de obicei sunt apă rece doar, dar dacă sunt uh, adoptate, ele reprezintă voința politică a Parlamentului European. Acest raport propune insiterarea unei uh, uniuni a 17 state neeuropene cu adunare parlamentară, cu secretariat și cu finanțare pentru proiecte care sunt foarte ambițioase. Finanț Finanțarea acestui proiect uh, va costa miliarde de euro, care, bineînțeles, vor fi plătite tot de către cetățenii europeni. De unde vor proveni acești bani? Nu se spune. Realitatea e că nu trebuie să se amestece cu visurile, cu idealurile. Acest uh, raport uh, e o glumă proastă, dar înainte să ne distrăm, să nu uităm că înainte, deci că prin tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană poate semna astfel de tratate, precum cel pe care îl discutăm astăzi. Acest raport propune instituirea unor state neeuropene care ar putea mai târziu să fie uh, să facă parte din Uniunea Europeană. De fapt, acesta este miezul raportului. Vă mulțumesc. Domnul Mölzer, următorul, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu doi ani am uh, creat această Uniune pentru Mediterana, care trebuia să fie o urmare logică a procesului de la Barcelona și să permită o mai bună integrare și o apropiere a țărilor care sunt uh, riverane acestei mări. Însă, agravarea conflictului um, arabo-israelian a dus la blocarea întregului proces ajutorul de 440 de milioane de euro a fost până la urmă folosit pentru reconstrucția din fâșia Gaza și contribuabilul european se poate întreba și pe bună dreptate de ce trimitem așa de mulți bani în, acest teritoriu pentru că pe de altă parte tot ceea ce se construiește este imediat distrus din cauza conflictului și ne întrebăm dacă până la urmă nu Israelul profită de pe urma acestor bani. Summitul din luna iunie de la Barcelona riscă de asemenea să fie un eșec din cauza aceluiași conflict între uh, Israel și lumea arabă. Ar fi bine să facem o analiză aprofundată a uh, proiectelor care au fost deja lansate și să nu lansăm pe uh, altele, având în vedere criza financiară. Mulțumesc acum domnul Bodis pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În continuitatea aceasta procesului de la Barcelona, Uniunea pentru Mediterană reprezintă o șansă pentru dezvoltarea relațiilor noastre cu țările din estul și din sudul bazinului Mediteranei. Și după cum subliniază excelentul raport al lui Vincent Peillon, nu putem să ne permitem să neglijăm nici potențialul acestei regiuni, nici pericolul pe care îl uh, reprezintă ea, din păcate. Dar să avem uh, luciditatea să o recunoaștem că de la bombardamentele din Gaza încoace și cu continuarea colonizării teritoriilor palestiniene, Uniunea pentru Mediterană se află în impas. Capitolul politic e uh, în blocaj și nici măcar nu suntem siguri că summitul din iunie de la Barcelona va avea loc n-aș fi, nu m-ar surprinde dacă în zilele următoare vom afla că se va amâna sinedie. Dar pentru asta nu trebuie să renunțăm la eforturile noastre. Uniunea Europeană trebuie din potrivă să-și asume încă și mai mult uh, propriile răspunderi în căutarea unei soluții politice. Nu putem să lăsăm uh, Statelor Unite monopolul gestiunii politice a crizei din această regiune, care este o regiune a noastră și nu putem să ne mulțumim să, doar să contribuim la dezvoltarea sa. Pentru că dezvoltarea și stabilitatea Mediteranei uh, sunt, uh, au influență și asupra stabilității și creșterii noastre economice. De aceea Uniunea pentru Mediterană rămâne cel mai bun instrument pe care îl avem la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Copa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, să îl felicit pe raportor. Uh, raportul său este aproape exhaustiv. Această Uniune pentru Mediterană poate contribui la uh, instituirea unei relații echilibrate între Uniunea Europeană și Mediterană și poate aduce și încredere între, în aceste țări. Uniunea pentru Mediterană trebuie să devină o regiune în care să domnească pacea, securitatea și în care drepturile omului să fie respectate. Diferențele economice și sociale între uh, țările mediterane există, sunt reale și sigur că uh, miza, având în vedere criza financiară și economică, este foarte mare. Însă trebuie să susținem apropierea între aceste țări, mai ales prin intermediul comerțului, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului marin, iată tot atâtea domenii în care ar trebui să avem o cooperare foarte strânsă. Uniunea pentru Mediterană nu este un cadru strict în care să rezolvăm conflictele regionale, de exemplu, dar cultivarea acestui spirit de cooperare de asemenea, eforturile comune depuse în comun pentru atingerea unor obiective împărtășite ne va permite să uh, creăm o stare de spirit care poate va duce la soluționarea pe termen lung a unor conflicte. Însă trebuie să ne asigurăm că avem finanțarea adecvată, indispensabilă și de această dată nu trebuie să ne permitem întârzieri. Mulțumesc! Dank Belder, două minute. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc că ați acceptat din nou să pot să iau cuvântul pentru că am uh, participat la biroul extins al Comisiei pentru Afaceri Externe. Vă mulțumesc, domnule președinte. La aliniatul 5 din raportul domnului Ivan Sampeion se spune pe bună dreptate că trebuie să rezolvăm problemele și mai ales uh, cea care ține de conflictul uh, israelo-palestinian. Uniunea pentru Mediterană are uh, un rol important de jucat în acest sens. Dar nimic nu se va întâmpla atâta timp cât nu vor fi îndeplinite două condiții. În primul rând, să fie adoptată uh, soluția celor două state care își recunosc reciproc frontierele și care uh, conviețuiesc pașnic și dacă nu vom lua măsuri pentru a inspira încredere și pentru a se uh, putea lupta împotriva um, um, antisemitismului. Numai astfel va exista uh, încredere între parteneri. Altfel, indiferent cât de multe instituții veți crea, nu veți uh, reuși. Mulțumesc acum domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o precizare avem nevoie, cred eu, de un reprezentant al președinției uh, Consiliului și e o problemă că nu avem un reprezentant al Consiliului astăzi aici care să ne vorbească. În primul rând, doresc să vă spun că Uniunea pentru Mediterana trebuie să fie un, pas, un, un spațiu de pace și prosperitate și securitate. Sper că se va ține summitul de la Barcelona. Îl felicit pe domnul Peio. Uh, a dat dovadă de un spirit deschis și constructiv. Uniunea Europeană ar trebui să se apropie de malul de sud al Mediteranei. Sigur că sunt multe diferențe culturale, economice, demografice și așa mai departe între noi și între țările din această zonă și unele din aceste disparități sunt uh, sigur rezultatul uh, dintre diferențele majore economice. Acum avem această Uniune pentru Mediterană cu mari, cu mari proiecte, avem uh, acorduri de asociere bilaterale. Uh, toate acestea sunt, sunt instrumente prin care putem de, elimina decalajele uh, dintre noi. Uh, dar nu putem apoi să ne permitem uh, să vedem uh, cum regiuni întregi sunt împolmolite și nu reușesc să facă niciun progres. Trebuie să uh, dotăm adunarea parlamentară euro cu un secretariat demn de acest nume. Trebuie să facem eforturi pentru a găsi soluții. Nu trebuie să ne permitem ca aceste conflicte din regiune să ne blocheze, să ne paralizeze. Uniunea pentru Mediterană ar trebui să se concentreze și asupra, asupra capitolului 4, cooperarea în ce privește fluxurile migratorii, justiție socială și egalitate socială. Mulțumesc, uh, președintele. Uh, mulțumesc. Dați-mi voie să-mi, să-mi cer scuze în numele reprezentantului Consiliului, pentru că astăzi e joi și dezbaterea raportului era pe ordinea de zi uh, luni. Deci, mă scuz. Un punct de ordine, domnul Posăt. Da, domnule președinte, aș dori să vă rog să solicitați uh, la, în cadrul trialogului ca un reprezentant al Consiliului să se afle aici întotdeauna joi dimineața. Uh, pentru că găsesc că un, uh, Consiliul trebuie totdeauna să fie reprezentat în toate zilele sesiunii plenare. Mulțumesc! Și acum uh, următorul vorbitor, uh, următoarea vorbitoare este doamna Andres Barea pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Vreau să-i mulțumesc domnului Ivan Sampeion și mai ales pentru faptul că a colaborat bine cu noi. Avem nevoie de Uniunea pentru Mediterană pentru a lansa proiecte concrete, pentru a găsi soluții ca să putem să ieșim din criză. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, trebuie să rezolvăm problemele cu apa, să favorizăm dezvoltarea durabilă și să intensificăm relațiile economice și comerțul cu țările din această regiune. Avem nevoie de o zonă de liber schimb, trebuie să nu mai existe barierele vamare, trebuie să putem să deschidem piețele în nord și în sud. Și eu cred că summitul organizat de președinția spaniolă va reprezenta o nouă oportunitate pentru a lansa un dialog. Dacă ne luăm din nou împreună un angajament serios, atunci Poate că vom reuși să avem un adevărat lider și pentru Mediterana. Acum, domnul, Mau, domnul Mauro, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, apropierea dintre popoarele mediterane se manifestă, după cum a spus și colegul Rinaldi, mai ales prin fenomen, fenomenul acesta uh, al imigrației, fenomenul epocii noastre, e un factor uh, prioritar pentru Uniunea Europeană, ar trebui să fie așa, pentru că fluxurile migratorii Uh, ne duc să ne gândim la probleme pe plan uman, social, economic, probleme care, din păcate, vor continua și în viitor pe cele două maluri ale Mediteranei. Și sigur că apropierea dintre popoarele de la Mediterană se manifestă și prin colaborarea economică, socială și, sigur, între Uniunea Europeană și țările din zona Mediteranei. În acest sens, prezența noastră înrădăcinată la toate nivelurile în regiune trebuie să uh, ne facă mai activ pentru ca să evităm ca Uniunea pentru Mediterană să se împotmolească în contradicțiile de la Barcelona. Câte erori și de câte ori am crezut că facem pași înainte și de fapt am făcut pași înapoi. Trebuie, în primul rând, să instaurăm un dialog uh, cultural, social, uman bazat pe înțelegerea reciprocă și promovarea valorilor pozitive care stau la baza uh, civilizației noastre. Dar uh, trebuie, în primul rând, sigur, să avem o bună cooperare economică pentru asta și trebuie să se, să, uh, se înmulțească mm, schimburile comerciale, culturale, acordurile și acest lucru trebuie să continue și în viitor, dar trebuie să există un echilibru între părți. Iar apoi, la nivel politic, e urgent uh, să perseverăm în căutarea neobosită a unui dialog pentru a dezvolta relații din ce în ce mai strânse între țările din zonă. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele. Uh, dragi colegi, vă rog să respectați timpul pentru că deja suntem în întârziere. Domnul Pirilă, vă rog acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte summitul șefilor de stat și de guvern care va avea loc pe 7-8 iunie a acestui an la Barcelona reprezintă fără îndoială o ocazie importantă pentru demararea concretă a Uniunii pentru Mediterană și un moment extraordinar pentru a crea bazele unei reale cooperări pentru pace și pentru siguranță. Tocmai de aceea e necesar uh, ca această ocazie să poată fi utilizată cât mai uh, bine posibil pentru o strategie de dezvoltare adevărată și pentru uh, niște proiecte capabile să relanseze această zonă și să favorizeze o creștere economică. Eu sper că din acest summit să fie consolidate inițiative cum ar fi cea pentru uh, energia solară pentru pace, care este un instrument important pentru crearea unei piețe energetice uh, regionale interdependente. Și, în fine, Uniunea pentru Mediterană va trebui să consolideze și uh, cercetarea științifică și tehnologică și inovarea prin uh, utilizarea studiilor efectuate pentru sporirea competitivitatea firmelor locale prea slabe pentru a fi competitive pe piața globală și sunt convins că acest lucru poate consolida și o Europa unită. Mulțumesc și acum domnul Preda, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, vreau să spun și eu că la aproape doi ani de la lansarea Uniunii pentru Mediterană e momentul să facem un bilanț al acestui nou proiect federator și să reflectăm de asemenea asupra perspectivelor de dezvoltare din punctul ăsta de vedere cred că raportul alcătuit de domnul peillon este binevenit i a vrea și eu ca și colegii mei să l felicit pe autor. în perspectiva summitului de la barcelona din iunie cred că este foarte important să reafirmăm angajamentul parlamentului pentru reușita acestui proiect într o regiune care este aflată așa cum știm cu toții la răscrucea a trei continente și a cărei importanță pentru europa în termeni geostrategici și culturali este evidentă m a îngrijorat oarecum scepticismul domnului baudis în legătură cu posibilitatea ca acest summit să fie amânat sper să nu se ajungă acolo i să folosim toate resursele noastre instituionale pentru ca acest summit să fie nu doar o ocazie uh, de uh, analiză ci i o reuită instituională pentru că uniunea pentru mediterană trebuie să depăească blocajele politice i uh, dificultăile instituionale avansând în realizarea celor ase proiecte strategice care constituie esena însăi a instituiei. perenitatea i credibilitatea uniunii pentru mediterana depind de capacitatea sa de a funciona i de asta este nevoie nu doar de o finanare adecvată pentru realizarea proiectelor i pentru funcionarea secretariatului ci i cred eu de o implicare sporită a societăii civile i a componentelor parlamentare naionale pen pentru a asigura legitimitatea democratică a uniunii pentru mediterana. Vă mulțumesc. Acum trecem la luarea spontană, la luările spontane de cuvânt. Vă rog foarte frumos să vă respectați timpul, pentru ca toți cei care s-au înscris să poată ia cuvântul. Doamna Angelile, acum are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Parlamentul European trebuie să aibă o prioritate politică și anume de a contribui la succesul uh, summitului de la, Barcelona după doi ani de blocaj de la conferința de la Paris din 2008. Sunt multe obiectivele aceste, acestui summit, de la lupta contra imigrației clandestine până la lupta împotriva încălcării drepturilor omului, dar există și un important aspect economic. Marea Mediterană are un potențial enorm plecând de la energiile regenerabile deci trebuie să susținem cu forță planul solar pentru Mediterană și inițiativele industriale, cum ar fi Desertec, cu implicarea uh, firmelor și uh, universităților pentru a realiza proiecte concrete de cooperare și e clar că procesul de pace reprezintă o prioritate și acesta trebuie însoțit de un proces de dezvoltare economică pentru a garanta această coeziune socială necesară care poate să, ajut, să ne ajute să depășim conflictele. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Cenalova. Za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové unie pro středomoří je nepochybně také odvážná. Uniunea pentru Mediterana este un proiect îndrăzneț și succesul său va depinde numai de felul în care vom fi capabili să facem să se împace tradițiile culturale și tradițiile sociale din țările din această regiune. Trebuie mai ales să insistăm asupra nevoii de egalitate între femei și bărbați. Este o problemă delicată și în cadrul Uniunii pentru uh, Mediterană trebuie să insistăm asupra acestui uh, fapt. E adevărat că la ultima reuniune de la Marrakech s-a abordat deja acest uh, um, aspect, dar trebuie să continuăm și să integrăm și mai mult femeile în societate și să combatem violența împotriva femeilor, pentru că acestea reprezintă principalul potențial de dezvoltare al regiunii. Vă mulțumesc! Mai sunt și multe alte obstacole, e adevărat. Mulțumesc, domnul, doamna Comi. Ce, președinte? Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să susțină mai intens proiectul Uniunii pentru Mediterană, atât din punct de vedere politic cât și financiar. Pe 7 iunie la Barcelona va avea loc summitul celor 43 șefi de stat și de guvern ai Uniunii pentru Mediterană, și în calitate de Parlament European, noi trebuie să ne dorim ca uh, cu această ocazie să se obțină un succes pentru demararea instituțiilor uh, Uniunii pentru Mediterană și a proiectelor. Ca raportare din umbră a PP pentru aviz, uh, pentru Comisia ITRE, am atras atenția asupra aspectelor care cred eu că sunt foarte importante, cum ar fi, de exemplu, realizarea unei zone de liber schimb în țările de la Mediterană, Uh, implicarea sectorului cercetării și al educației, uh, dezvoltarea benzii largi și a tehnologiilor informatice și apoi sporirea uh, ocazilor pentru IMM-uri de a participa la viața economică și mai ales asupra IMM-urilor doresc eu să insist, pentru că acestea reprezintă unul din sectoarele strategice. Marile proiecte trebuie să fie susținute adecvat de uh, instituțiile financiare europene și internaționale și noile proiecte vor trebui să implice uh, cel mai mare număr posibil de parteneri europeni. Mulțumesc, doamnă Comi. Acum domnul Teno, care are cuvântul. Domnule președinte, Propunerea domnului Sarkozy de a face o lume pentru Mediterana a fost uh, o inițiativă cheie a președinției spaniole. De atunci nu s-a întâmplat mare lucru, dar poate că uh, e mai bine așa, pentru că între timp avem o dimensiune sudică a politicii de la vecinătate. Și uh, au trecut două decenii, decenii de când s-a început procesul de la Barcelona și l-am tot finanțat cu banii contribuabililor și până la urmă aproape că există o confuzie între toate aceste procese dar indiferent care va fi destinul summitului de la um, Barcelona, nu trebuie să lăsăm Uniunea pentru Mediterană să se facă în detrimentul parteneriatului estic și nu trebuie să lăsăm ca Euronestul să aibă aceeași soartă ca adunarea parlamentară pentru um, Euromed. Noi sprijinim inițiativa domnului Albertini. E adevărat că a existat o controversă azi dimineață în biroul extins al AFET. Noi ne vom opune oricărui vot din partea grupului socialist. Vă mulțumesc, domnule Tanoc. Acum are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. De ani de zile Cultura europeană uh, a fost influențată și uh, leagănul culturii europene a fost în bazinul Mării Mediterane. Mediterane. Însă Marea Mediterană a fost și o punte pentru imigrația clandestină și noi considerăm că imigrația ar trebui să fie o zonă strategică în uh, instituirea acestei uniuni. Această inițiativă de a pune în, împreună statele din zona mediterană s-ar putea să nu reușească să pună capăt uh, fluxului de imigranți uh, clandestini. Uniunea Europeană trebuie să combată sărăcia și să uh, susțină educația în aceste țări de origine pentru a uh, combate imigrația clandestină. Trebuie să ne asigurăm, să le spunem tuturor că aici nu curge în Europa, nu curge lapte și miere și că nu putem să le dăm tuturor un pașaport în alb. Cred că trebuie să punem capăt regimului de deportare actual. Mulțumesc, domnul Baltasari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, în ciuda înființării acestei Uniuni pentru Mediterană și a summitului, Uh, continuă să lipsească o definiție clară a politicii noastre la, la Marea Mediterană și o viziune strategică pe termen lung pentru dezvoltarea și pentru stabilizarea acestei regiuni. Și totuși, potențialul acestei zone este enorm. O treime din traficul mondial naval uh, se deplasează în apele Mării Mediterane, provenind din China, din Asia, din țările europene, din India și prin canalul, de la Sue- din, prin canalul Suez intră în Mediterană. Uh, țările din uh, Orientul Mijlociu, din Africa, sunt uh, țări pe care de dezvoltare și sunt parteneri ai noștri necesari, de exemplu, în domeniul fluxurilor migratorii. Deci trebuie o mai bună arhitectură operativă pentru Uniunea Mediterană, trebuie să dotăm secretariatul său cu resurse financiare, uh, adecvate și trebuie să punem în aplicare proiectele deja existente. Sunt unele puncte cheie, agricultură, transporturi, autostrada maritimă, energia regenerabilă, energia solară, după cum spunea Paul Moran, un diplomat și scriitor francez, Marea Mediterană reprezintă mai ales civilizația antideșertului. Haideți să ne însușim această afirmație. Mulțumesc, mulțumesc domnule Baldasare. Are cuvântul doamna Dodds. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să las deoparte chestiunea poate cea mai pertinentă din această dimineață și anume cum Dumnezeule, o să plătim pentru acest secretariat general care a fost propus în raportul pe care îl discutăm azi dimineață. Vreau să dau propria mea vedere propriul meu punct de vedere, mă scuzați, și anume că avem nevoie de stabilitate în regiunea Mării Mediterane. Însă, odată cu ajutor din partea Uniunii Europene, trebuie să cerem țărilor beneficiare să dea dovadă de simț de răspundere și trebuie să existe noi oportunități economice și vreau să mă concentrez asupra unui punct și anume respingerea uh, de către autoritățile marocane a uh, mii de tone, a o mie de tone de cartofi din Irlanda de Nord, cartofi care erau în conformitate cu toate regulile europene atunci când au părăsit uh, Irlanda de Nord și care au fost respinse de autoritățile din Maroc. Eu uh, am înțeles că domnul comisar Karel de Gucht anchetează această chestiune, dar vreau să spun că trebuie ca cele țări care beneficiază de urma ajutorul nostru să dea departe de, de răspundere. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul comisar Fiule. Thank you very much, uh, madam. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, pentru că domnul Fiule a spus mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnul președinte, nu sunt doamnă. you were too quick. Uh... Ați reacționat foarte repede, domnule președinte. Într-adevăr, a fost o reacție foarte bună. Dezbaterea de astăzi a fost foarte rodnică și celor care au spus că s-a irosit foarte mult timp, mai ales în ce privește crearea secretariatului, ajung la acest punct imediat. Însă, Uh, trebuie să mai răspundem la întrebări foarte importante, respectiv cum să ne asigurăm că orice se întâmplă în legătură cu procesul din Orientul Mijlociu nu uh, face ca Uniunea pentru Mediterană să devină uh, captivă acestui proces. Trebuie să ne asigurăm că summitul de la Barcelona are loc și că se creează impulsul pozitiv, dinamica de care vorbeau mai mulți oratori. De asemenea, trebuie să ne gândim cum soluționăm problema abordării interguvernamentale față de abordarea comunitară în ceea ce privește această Uniune pentru Mediterană. Cinci observații pe, scurte, pe scurt. Uh, în legătură cu absența președinției uh, spaniole, uh, o regretăm, însă am lucrat foarte mult, am reunit secretariatul înainte de luna martie și o președinție care trudește, se opintește din greu pentru a se asigura că acest summit are loc cu adevărat. În al doilea rând, foarte important ca secretariatul nu numai că trebuie să fie lansat, ci că să fie și finanțat. Până acum a fost finanțat doar de către comisie, va fi trimis un expert pentru a ne asigura că există compatibilitate între acest proiect și politicile europene. Secretariatul ar trebui să fie mic, uh, patru uh, persoane plus minus și ar trebui să fie un instrument care să ne permită să ne asigurăm că avem proiecte tot mai multe și aceasta în beneficiul uh, statelor membre ale acestei Uniuni pentru Mediterană. Bineînțeles că trebuie să admitem în această ordine de idei, domnule președinte, că există uh, reuniuni sectoriale în curs de derulare care încearcă să uh, tragă foloase. Săptămâna viitoare va avea loc o reuniune la Marsilia și luna viitoare ministrii de, pentru agricultură se întrunesc la Cairo. Uniunea pentru Mediterană este o parte foarte importantă a politicii pentru vecinătate, însă partea cea mai importantă a relațiilor cu aceste țări o reprezintă relațiile bilaterale. Partenerii uh, din Sud își doresc un statut avansat, care din punctul meu de vedere înseamnă și un angajament puternic din partea partenerilor noștri, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, deci toată panoplia de condiții, inclusiv uh, problema mobilității, foarte importantă din punctul nostru de vedere. Și sunt de acord cu deputații care solicitau sau ne solicitau să obținem o sinergie mai mare uh, între această abordare multilaterală și abordările bilaterale. Domnule președinte, ultimă precizare, noi dorim să implicăm Parlamentul European uh, cu ocazia unei uh, dezbateri cu privire la pachetul de vecinătate. Am Uh, evaluat uh, cadrul multilateral și cadrele bilaterale de cooperare. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul raportor, domnul Peion. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, aș avea trei observații rapide. În primul rând că am respectat pe toată lumea, mai ales pe victime, dar am considerat că compasiunea și indignarea morală Uh, nu constituie o politică în sine. În al doilea rând, nu am ignorat conflictele existente, bineînțeles, nici din Cipru, nici din Sahara și sigur că nici pe teritoriul palestinian. Dar haideți să fim serioși. Oare în politica uh, uh externă și de securitate comună sau în diversele negocieri uh, am uh, am spus că Uniunea pentru Mediterană trebuie să rezolve aceste probleme. Uh, confuzia nu e niciodată pozitivă. Apoi, regret, sigur, reprezentanta, repre, uh, pre, regret uh, că nu este prezent un reprezentant al Consiliului, nu e semn bun și Dominic Bodis are dreptate când punea sub semnul întrebării organizarea summitului din 7 iunie. Oricum, Parlamentul și-a asumat uh, răspunderea. Cei care au construit Europa au făcut-o cu o viziune voluntară, dar și cu un sens îngust după uh, războaiele fratricide care ne divizaseră, a, punând accentul pe importanța unor politici concrete. Asta am vrut să facem și noi cu Mediterana în acest raport. În momentul în care Europa trece printr-o criză foarte gravă, trebuie să putem defini o strategie de creștere economică, dar și să fim atenți să nu ne închidem uh, în sine, um, pentru că dacă noi încetăm să avem schimburi cu exteriorul, suntem uh, pe moarte. Uh, de aceea aș dori ca șefii de stat și de guvern, care nu întotdeauna au fost la înălțimea răspunderilor lor istorice, să țină cont de acest raport. Mulțumesc, domnule Peion și vom vota uh, în această dimineață după următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Kirilov privind uh, necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud. Și are cuvântul pentru 4 minute domnul raportor, domnul Kirilov. Mr. President, dear Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Fiule.